acord de acum. Eu aștept uh, cu uh, mult dintre și sper că toată lumea să susțină această propunere mâine. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, am încheiat acum această dezbatere. Mâine la 11 și jumătate se va vota acest raport. Următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă o propunere de rezoluție cerințele tehnice și procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene. În numele Comisiei pentru Transport și Turism îi voi da cuvântul domnului Brian Simpson. Domnule președinte, da, este datoria mea în calitate de președintele acestei comisii să vă, vă prezint uh, propunerea de rezoluție care uh, a fost analizată și noi cerem să respingem, de fapt, propunerea comisiei în ce privește uh, timpul uh, de zbor și de serviciu, pentru că uh, această propunere este uh, puțin diferită față de ceea ce considerăm noi că ar trebui să fie un raport normal. Deci acesta este ceea ce vă propunem eu. Iar din partea Comisiei, domnul comisar Calaz are cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, propunerea Comisiei privind limitarea timpului de zbor nu este o propunere legislativă tipică, ci ține de reglementările de siguranță. Comitetul de Reglementare, Consiliul de Reglementare, care fac parte reprezentanții statelor membre, a făcut această propunere în iulie. Iar EASA a fost autorizată să dezvolte niște reguli legate de siguranța de zbor. Opinia mea personală este că aceste detalii legate de siguranța de zbor nu trebuie să facă obiectul unor dezbateri politice, ci trebuie ca experții să se pronunțe în acest sens. Noi când am negociat cu partenerii noștri, inclusiv cei din afara Uniunii Europene și mai ales cu state din Est și din Sud, am fost în situația de a, ă, de a solicita partenerilor noștri să nu existe o interferență a politicului în acest domeniu al siguranței de zbor. Pentru a facilita luarea unor decizii constructive, vreau să vă ofer câteva clarificări în ce privește acest regulament. În ce privește consideretul 5 al propunerii din Comisie, statele membre pot să uh, prevadă măsuri care să depășească uh, cerințele de siguranță um, ca cele cerute pe plan comunitar. Deci, uh, Trebuie însă să se păstreze un nivel echivalent de siguranță. În al doilea rând, reglementările uh, europene în ce privește prevederile de stand-by pe plan național trebuie să fie astfel prevăzute încât uh, nimeni uh, în cadrul personalului navigant să nu fie activ uh, mai mult de 18 uh, ore fără uh, repaus, fără odihnă deci acesta este uh, timpul pe care îl prevedem, un maximum de 18 ore. În ce privește zborurile de noapte, Comisia solicită eh, Agenției Europene de Siguranță a Aviației să elaboreze specificații eh, pentru ca toate companiile Uh, aeriene să uh, ia măsurile care se impun în ce privește managementul riscului, astfel încât pe zborul de noapte să nu fie depășit uh, o activitate de serviciu mai lungă de 10 ore. Noi vom încerca să adaptăm aceste limitări ale timpului de zbor odată cu noi evoluții. Parlamentul European sigur că poate să decidă să accepte sau să nu accepte uh, o asemenea propunere de rezoluție. Timpul de zbor, însă nu uh, este o chestiune care să nu fie uh, reglementată corespunzător. Comisia însă va respecta decizia dumneavoastră. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Groș. Stimate domnule președinte, domnule comisar, Aș dori mai întâi să fac două remarci preliminare. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au uh, contribuit, deși tehnica și tehnicalitățile nu sunt prea simple la acest domeniu, pentru ca să obținem informații corecte și pentru că am obținut corecte, informații corecte aici în Parlament, astfel încât să putem susține o legislație corectă și bună. Vreau să-i mulțumesc și lui Said al Cadrui, care este colegul nostru și a reușit uh, și a încercat în continuare să clarifice anumite puncte pentru ca întrebările care se puneau în diferite fracțiuni să primească și răspunsuri și cred că punctul de vedere al comisarului a, a arătat exact acest lucru. În calitate de PPE, noi avem ca prioritate siguranța și nu permitem niciun reproș care să ni se adreseze că suntem uh, mâna prelungită a industriei sau a altor lobbyiști. Noi vrem uh, siguranță pentru personalul respectiv și pentru pasageri și orice altceva este greșit și poate fi contrazis uh, în toate inițiativele noastre. Propunerile comisiei și evaluările pe care le-am făcut noi după aceea arată că această propunere este un progres față de ceea ce avem acum. Poate că nu s-a atins tot ceea ce și-au dorit uh, unii dintre dumneavoastră, dar este totuși un progres. Și cine adopt, să se spună că cine adoptă acest raport uh, este, face un pas înainte, în, înapoi în siguranță, este, o greș, este greșit. Noi vrem să susținem această poziție pentru că clarificările pe care le-a făcut comisarul astăzi arată, după părerea noastră, că ceea ce se întâmplă în anumite țări și este considerat uh, ca mai strict în anumite țări nu va putea, nu trebuie să dea înapoi. Este un punct foarte important și uh, aceste măsuri, mai ales în ceea ce privește procedurile, este important întotdeauna să se bazeze pe colaborarea cu persoanele care sunt implicate și de aceea cel de-al uh, patrulea punct este pentru noi de asemenea esențial. Sper de asemenea ca pe viitor dialogul să poată să rămână un dialog obiectiv în această sală și nu un dialog în care realitățile sunt distorsionate așa cum se întâmplă sau cum citim de multe ori. Mulțumesc. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul El Draui, trei minute. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de vicevoorzitter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Onorate vicepreședinte al uh, Comisiei, dragi colegi, uh, pentru început vreau să vă spun că cunosc complexitatea acestui uh, subiect și cât de multe pasiuni stârnește. Privind însă cu calm faptele, putem ajunge și la concluzii. Vreau să vă spun de la bun început o chestiune legată de procedură. Procedura a fost foarte criticată. Însă ea este rezultatul regulamentelor pe care le-a aprobat în urmă cu ceva vreme Parlamentul European. La momentul respectiv am spus că aceste chestiuni tehnice trebuie lăsate pe mâinile experților. s a lucrat trei ani uh, la acest uh, dosar. Uh, în urmă cu șase luni s-a implicat și comisia, apoi s-a discutat cu părțile interesate, s-a luat o decizie care a fost aprobată de experții statelor membre. Uh, și acum avem pe masă acest dosar și putem să ne opunem sau să nu ne opunem. Stă în puterea noastră. În ultimele câteva săptămâni am ascultat uh, toate argumentele pro și contra. S-au făcut și critici, eu pe unele uh, le înțeleg, dar în ceea ce privește conținutul, și la fel a spus și domnul Brian Simpson, dacă se face com comparația obiectiv între ce avem acum pe masă, pe de-o parte, și, pe de altă parte, uh, regulile naționale de securitate, atunci, în 95% din cazuri, constatăm că situația este uh, fie mai bună, fie la fel ca în trecut. Nu ar trebui să compa comparăm cu uh, regulamentele naționale, ci cu practicile actuale. E vorba de contracte colective de muncă și de alte chestiuni. Și cred că putem îmbunătăți regimul. E bine să vedem că domnul comisar a repetat în această seară că regimurile existente le, regulile sociale, legile sociale și uh, legile legate de siguranță uh, sunt uh, respectate. Aș putea să vă dau multe exemple, însă nu o voi face. E un lucru important să avem limita de 18 ore de, de zbor. Zborurile de noapte um, sunt o problemă important că să fie bine gestionate. Cred că avem pe masă o bază bună pe care, cu participarea tuturor părților, putem merge mai departe. Vă mulțumesc și sfatul meu personal este să nu uh, susțineți propunerea de rezoluție pentru respingere, ci să susțineți uh, rezoluția, propunerea comisiei cu clarificări. Mulțumesc foarte mult. Doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și domnule comisar Calas pentru precizările făcute. Dar nu a fost deloc simplu pentru mine, pentru că atunci când am auzit pentru prima dată uh, ceea ce li se propune, am fost foarte sceptică dacă este o propunere binevenită. M-am tot interesat la experți, nu știu nici dacă ceea ce s-a decis în 2008 a fost o decizie corectă, ca o comisie ca de experți în colaborare cu EASA să stabilească care trebuie să fie perioada um, maximă de serviciu. Am vorbit cu piloți, dar și cu reprezentanța ai sindicatului piloților. Și până la urmă uh, am ajuns la concluzia că această propunere ar putea fi o soluție fericită de compromis și ar merita să fie sprijinită. Sigur că lucrurile pot să fie îmbunătățite. În audierea organizată am aflat că uh, perioada uh, de serviciu de zbor pe timp de noapte nu ar trebui să depășească 10 ore. În Statele Unite, de fapt, perioada este de 9 ore. Aici se propune să fie uh, o limită maximă de 11 ore. Dar noi trebuie să ne gândim uh, și comparând cu situația din Statele Unite, că acolo uh, perioada de zbor și de serviciu este mai mică. Eu uh, nu știu însă dacă uh, nu cumva propunerea cu 11 ore um, nu este mai bună pentru că de fapt trebuie să ținem seama de zboruri care uh, depășesc mai multe fusuri orare. Uh, deci, trebuie să ne gândim până la urmă care este situația cea mai fericită pe plan european. Iar dacă un stat membru dorește să creeze condiții de muncă mai bune sau o anume companie dorește să acționeze în acest sens, cu atât mai bine. Decisiv este că s-au făcut progrese substanțiale cu această propunere, uh, că s-a ajuns într-un fel la o soluție de uh, compromis. Companiile aeriene inițial nu au fost foarte uh, bucuroase, dar până la urmă cred că ar trebui să se supună dacă vom lua o decizie în acest sens. De fapt, în clipa de față, doar în uh, trei state membre din uh, Uniunea Europeană situația este mai bună decât în propunere. Deci, eu cred că trebuie să sprijinim propunerea eh, și să respingem, de fapt, propunerea de rezoluție. Eh, pentru că nu vrem ca reglementările să fie mai nefericite decât ceea ce se regăsește în propunerea noastră. Mulțumesc, iar acum domnul Kramer. Domnule președinte, dragi colegi, în 2009 la Buffalo a, existat, a, a avut loc un accident groaznic de avion la care au murit 50 de oameni pentru că avionul a căzut pe un cartier rezidențial. Ambii piloți adormiseră și se auzea somn, faptul că dormeau pe cutia neagră. De atunci uh, Statele Unite au spus 9 ore este maxim și pe timp de zi 16 ore. Fiecare al treilea pilot a, a admis că a, a dormit deja odată și la fiecare al doilea s-a constatat că și copilotul a dormise. În august 2013 în, au adormit amândoi piloți peste Marea Britanie. Din fericire nu s-a întâmplat nimic, iar uh, această propunere este rezultatul propunerii din 2008 în care Consiliul a mandatat Parlamentul și Comisia a mandatat Consiliul și Parlamentul să țină cont de ultimele știri Uh, date din uh, studiile științifice și să facă o propunere. 10 uh, oameni de științe în numele EASA și AESA și alți oameni de știință au spus că 10 ore este maximul pentru că altfel nu este sigur zborul. De ce, domnule Calaf, vreți 11 ore? De ce? Pentru că din Europa până în Statele Unite e nevoie de 11 ore și că atunci ar trebui să mergeți, puneți al treilea pilot dacă ar fi să ținem cont de studiile care arată că 10 ore este limit limita. Aceasta ar însemna 1,5 euro în plus pe biletul de avion. Nu cred pe nimeni care ar spune că 1,50 euro dorește să-i economisească, dar 11 ore vrea să tremure, să se gândească dacă nu cumva au adormit ambii piloți siguranța pentru uh, personal, siguranța pentru pasageri, aceasta trebuie să fie prioritatea absolută. Trei ani de zile nu s-a mișcat nimic și acum, scurt, înainte de discuție, veniți cu pași de melc și vreți să câștigați Parlamentul, majoritatea din Parlament, pentru că nu mai erați siguri de ea. E o nebunie și nu este acceptabil ce faceți aici. Ce se întâmplă dacă Buffalo în 2009 se repetă vreodată în Europa? Imediat uh, s-ar schimba legislația și imediat, cel târziu, uh, atunci poate că ne-ați aplicat și standardele americane. Probabil că la un astfel de accident dumneavoastră ați fi responsabil, pentru că dumneavoastră nu ați ignorat aceste 10 ore maxime prepuse de către oamenii de știință. Dar probabil că responsabili vor fi după aceea colegii care vor vota mâine cu apel nominal împotriva rezoluției noastre. Deci mai bine votați pentru rezoluția noastră, pentru ca să dați un semnal pentru siguranța cetățenilor apasă pasagerilor și a personalului. Mulțumesc! Uh. Mr. Kramer, will you accept blue card from... Domnule Kramer, vreți să acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Meissner? Da, îl acceptă. Doamna Meissner, vă rog. Stimate domnule coleg uh, Kramer, Bineînțeles că siguranța în transportul aerian este foarte importantă. De fapt, la toate mijloacele de transport discutăm la Comisia Tran despre aceasta. Dar nu sunt de, de părere că tocmai siguranța aeriană este una care este foarte ridicată. Dacă chiar așa ar fi, cum spuneți dumneavoastră, că foarte mulți piloți adorm de fiecare dată, nu ar fi trebuit să se întâmple mai multe accidente? Uh, și al treilea punct, nu știți că tocmai la pilot există posibilitatea de a spune că nu sunt fit for fly, deci nu sunt gata să, uh, să, să nu, sunt, nu pot să conduc și să pilotez și Aș vrea să știu care sunt piloții care ar uh, spune acest lucru fără să le fie frică că sunt dați afară, răspunde domnul Kramer. Aceasta ar însemna că poate această rezoluție, nu înseamnă că rezoluția aceasta este mai bună. Însă, noi nu știm care sunt uh, termenii de uh, executare, dar știm că noi votăm fără să știm acest lucru. Acolo câteodată scrie 12 ore, chiar 3 sferturi de oră în plus decât este posibil acum. Deci nu suntem, de fapt, informați despre ce votăm. Votăm, nu se poate să fie adevărat așa ceva. Da, aș vrea o legislație în toată Europa. De aia sunteți aici, domnule Calas. Nu pentru ca fiecare stat membru să facă o altă regulă acum pentru el. De aceea, 10 ore este suficient și trebuie să urmăm recomandările recomandările oamenilor de știință. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Foster. Trei minute. Uh, well, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, onorați uh, deputați. În numele grupului meu uh, trebuie să vă spun că sunt foarte dezamăgită să văd că în fața plenarei s-a adus această propunere de rezoluție și sunt și mai frustrată de faptul că există foarte multă dezinformare în jurul acestei probleme. Uh, am toate informațiile, domnule Kramer. În cazul în care aveți dumneavoastră nevoie de mai multe, vă pot furniza. Eu am lucrat uh, ca uh, parte din echipaj uh, aerian înainte de a deveni membra Parlamentului European în calitate ca negociator sindical, trebuie să vă spun că experiența mea în acest domeniu este foarte utilă în dosarul de față. Vă asigur că sunt ultima persoană care um, ia în derâdere chestiuni legate de siguranță. Eu uh, am uh, susținut uh, raportarea obligatorie ca și chestiuni legate de securitate aeroportoară după 11 septembrie și așa mai departe. Eh, timp de patru ani, eh, experți din toate domeniile au fost implicați în aceste discuții. După eh, studii îndelungi, care țin cont de ultimele evoluții ale tehnologiei, s-a ajuns la aceste concluzii. Orice chestiuni legate de schimbările legate de timpul de zbor trebuie să fie considerate la pachet și nu individual. Acest pachet de măsuri au, are multe uh, prevederi binevenite care vor aduce îmbunătățiri de siguranță în regulament care, în general. Sunt schimbări care impun reguli mai stricte decât cele în vigoare în state, în multe state, printre care și Franța și Germania. Acest regulament nu are mandatul de a afecta contractele colective de muncă. E vorba de un cadru reglementar general uh, care are uh, în centru siguranța. Regulile cele mai protectoare se vor aplica întotdeauna și uh, ne vom asigura că întotdeauna sunt garantate cele mai înalte niveluri de siguranță. În concluzie, autoritatea civilă, de aviație civilă uh, din Regatul Unit, o entitate foarte respectată și alte autorități aviatice naționale și guvernele statelor membre susțin această uh, Uh, revizuire și sper să respingem această rezoluție. Propun ca și părțile să uh, raporteze uh, Comisiei de Transporturi la un an după introducerea regulamentului. Eu vin dintr-o națiune insulă care se bazează pe transport, pe un sector al transportului pe care ne putem baza, un sector sigur al transportului de persoane și de mărfuri. Vreau să vă să mă asigur că pasagerii noștri pot zbura știind că se respectă cele mai înalte niveluri de siguranță și că sunt puse în aplicare în mod eficient. De aceea, grupul meu va susține regulamentul uh, în forma de față. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Vils, două minute. Mulțumesc. Propunerile Comisiei Europene în legătură cu timpurile de zbor și de serviciu pentru personalul navigant sunt uh, lipsite de responsabilitate și pun viața acestor oameni în pericol. Este doar o chestiune de timp când se va produce un accident datorită unei uh, supraoboseli a pilotului, pentru că de pe acum există multe incidente aeriene care se produc pe plan mondial datorită oboselii personalului Ă, acum încercăm să reglementăm problema dacă în timpul nopții este bine ca piloții să zboare 11 ă, ore sau ă, chiar 12 ore și jumătate, când experții spun că 10 ore de zbor este maximum admisibil pe timp de noapte. Cum vei putea să aterizezi în siguranță cu o aeronavă plină de oameni când ești atât de obosit? Este esențial ca personalul navigant uh, să poată să își exercite serviciul în siguranță. Dar, de fapt, interesul este tocmai să se facă economii în ce privește plata personalului navigant. Noi uh, am cerut să se elaboreze studii pe care să le efectueze oamenii de știință, experții, agenția EASA a dat în uh, lucru asemenea studii. Noi însă acum ne aflăm în situația unei propuneri în legătură cu care Parlamentul nu poate să intervină. Nu putem spune decât da sau nu. Eu cred că trebuie să respingem propunerea Comisiei și să solicităm ca acest reglementare să fie îmbunătățită. Mulțumesc, domnul Cun, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Calas. Cred că este o temă foarte emoționantă, într-un fel, toată lumea este foarte pasională, pentru că este vorba de primul drept al pasagerilor uh, de când existăm. De fapt, Parlamentul împreună cu Comisia și Consiliul au uh, instaurat un grup de lucru care a putut să lucreze independent. Uh, cu reprezentanții ai AESA, uh, cu reprezentanții ai agențiilor naționale pentru siguranța aeriană, dar și cu piloți și cu personalul uh, navigant uh, care și-au adus și ei experiența și au avut ceva de spus. Și s-a evaluat, așadar, din cele 50 de expertize care existau până acum și care fuseseră um, până acum uh, analizate, că uh, după aceste analize așadar trebuie reduse uh, orele de trebuie limitat timpul de zbor la 11 ore și este nevoie și de un management de odihnă mai bun pentru ca piloții să poată să aibă destul timp de repaus, destul timp de odihnă. Nu e vorba aici de zborurile uh, interne, ci e vorba de zborurile transfrontaliere, trans atlantice și despre acelea care, în care se schimbă câteodată și uh, fusul orar. Deci trebuie să ne gândim la ce legiferăm. Dacă spunem că între, trebuie să reglementăm la 10 sau 11 ore uh, timpul de zbor pe noapte, uh, Domnul comisar Calas a spus că 18 ore pe săptămână este limita. Tot ceea ce este dincolo de 10 ore trebuie să fie supus unui management de risc. Soluția însă este destul evident, de evidentă. Deci noi nu putem să fim de acord cu rezoluția de care ați vorbit înainte, doamnă, colega mea dinainte, pentru că vrem ca să se impună condiții de siguranță, să se, sta, să se armonizeze standardele de siguranță în toată Europa pentru ca pasagerii noștri în cadrul cerului unic european să aibă aceleași condiții de siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc, vreți să acceptați uh, un cartonaș albastru, domnule Kun? Domnul Kramer, ați vorbit despre AESA. Știți că uh, Curtea Europeană de Conturi, în conformitate cu evaluările făcute, a tras concluzia că AESA este cel mai bun grup de lobby pentru transportul aerian din Europa înainte de tot, toate celelalte lobby-urilor. Aceasta se consum, de fapt se confirmă și la transporturile rutiere și dacă uh, tot timpul companiile primesc 30 de, mii de uh, miliarde de euro de la uh, pasageri pentru că nu se mai plătesc impozite pentru zborurile internaționale pe care însă trebuie să le plătească companiile din feroviare, atunci normal că AESA este foarte de părerea lor. Ce părere aveți despre acest lucru? Răspunde uh, colegul, știu care este argumentația dumneavoastră dumneavoastră politică. Știu că de fiecare dată la orice dezbatere publică aduceți acestea, uh, aceste argumente în ceea ce privește impozitul pe kerosen și așa mai departe. Numai că AESA este o aer agenție europeană de siguranță și nu urmărește obiective politice și nu este nici influențabilă politic. Trebuie spus acest lucru pentru că altfel ați putea și la, de la Bundesamtul din Germania, de la Oficiul Federal sau de la alte Uh, Uh, autorități din Anglia, nu-i așa, Jackie? Pentru că putem să spunem atunci și despre ei că sunt toți cumpărați și că de fapt nu vor decât companiile să facă un profit maxim. Nu este cazul să fie așa și de aceea eu resping aceste acuzații. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fleckenstein are cuvântul uh, acum, dar nu este în sală, deci îi dau cuvântul domnul Benion, domnului Benion. Oh, thank you, Chair. Uh, this hasn't... Mulțumesc, domnule președinte. Nu a fost uh, cel mai ușor dosar de înțeles acesta. Trebuie să fim foarte atenți când luăm o decizie. Uh, când mi se spune că tot timpul piloții adorm, uh, nimeni nu dorește să adoarmă piloții la datorie, mai ales că majoritatea deputaților europeni sunt călători frecvenți. Acum există reguli diferite în toate statele membre, lucru care nu e sigur nici pentru pasageri, nici pentru piloți nici pentru echipajul navigant. Um, acest regulament vrea să um, acopere niște lacune în legătură cu timpul de odihnă și uh, traversarea zonelor uh, uh, fusurile orarele. Chiar vrem um, ca piloții care trec peste patru zone temporare să nu aibă timp să se odihnească. Uh, Regulamentele sunt, uh, prin definiție, complexe. Nu putem alege un, o cerință sau două fără să analizăm întregul pachet. Trebuie să ne bazăm hotărârile pe dovezile științifice și pe cunoștințele ex experților. Desigur că uh, știința evoluează, de aceea revizuirea acestor reguli peste trei ani este un element important, atât pentru uh, siguranța piloților, cât și pentru cea a echipajelor și a pasagerilor. Dar avem nevoie de aceste regulați pentru a asigura siguranța aviatică în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi voi da cuvântul doamnei Lichtenberger. Două minute. Stimate doamne, stimați domn, domnule comisar, ne-ați prezentat patru elemente care se bazează parțial pe o viitoare reglementare, care însă nu ne-au fost prezentate în timpul uh, consultărilor din comisie. Să am încredere în dumneavoastră, mi se pare că cereți prea mult. Atâta timp cât nu au existat clarificările necesare, propunerile necesare uh, la timp despre modul în care aceste reglementări vor fi transpuse în practică, nu puteți cere de la noi să ne bazăm acum pe cuvintele dumneavoastră că ați avea intenții să operați anumite modificări. Deci, dacă nu ne furnizați uh, elemente concrete, nu putem discuta despre aceste probleme. Nu-i de mirare că acest subiect este tratat atât de pasional, pentru că uh, eu v-aș pune trei întrebări. De ce pentru conducătorii de uh, autovehicule uh, uh, și transportul uh, pe rutier avem reglementări, de ce uh, acum nu uh, se fac propuneri decât uh, în favoarea intereselor companiilor aeriene și de ce sunt atât de uh, mulțumite companiile aeriene cu propunerea dumneavoastră, tot cum sunt la fel de mulțumite și în legătură cu reglementarea drepturilor pasagerilor oboseala în timpul serviciului um, constituie uh, o preocupare pentru noi, pentru că uh, o mare oboseală în munca de noapte, mai ales, duce la urmări foarte neplăcute. Iar dacă dumneavoastră nu țineți seama de acest aspect, vă înscrieți pe o cale foarte periculoasă. Noi trebuie să acționăm în interesul cetățenilor și cetățenilor, nu în interesul unor grupuri de presiune care au fost foarte active în acest domeniu. Președintele, mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Acceptați un și albasul din partea domnului Lightfried. Vă rog, domnul Lightfried, aveți cuvântul. Thank you much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Lichtenberger, aș vrea să vă felicit pentru că eu cred că rezoluția verzilor a determinat, de fapt, să se întâmple ceva ce inițial nu se putea întrezări. Lucrurile au fost puse în mișcare și eu cred că este foarte bine. Dar dacă lucrurile vor fi puse în mișcare, ce considerați dumneavoastră că ar uh, trebui să se întâmple astfel încât să susținem aceste demersuri? Este foarte ușor să răspundem la această întrebare. Dacă rezultatele uh, oamenilor de știință în acest domeniu vor fi respectate în totalitate, atunci eu voi fi uh, de acord, dar atâta timp cât în clipa de față nu se face decât o însumare între timpul de uh, zbor și de serviciu, um, cred că uh, nu este acceptabil. Atâta vreme cât uh, statele vor avea libertatea să opereze modificări în ce privește acest regulament, iarăși nu pot să fiu de acord. Eu aș vrea ca reglementările să fie clare și obligatorii pentru toată lumea, dar vreau să existe înscris aceste propuneri, pentru că doar niște cuvinte aruncate în plen, din punctul meu de vedere, sunt insuficiente. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Henin, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Puterea transportului aerian se bazează pe siguranța sa, care este o chestiune de organizare și de reglementare foarte stricte. De aceea, transportul aerian este cel mai sigur din lume în momentul de față, datorită și profesionalismului. Milia, mii, mii de persoane care lucrează în acest sector și care au din ce în ce mai multe activități dificile. Așa cum ne propune Comisia, însă această propunere repune în uh, chestiune siguranța uh, uh, pasagerilor. Un studiu a arătat deja că jumătatea piloților au adormit deja odată și când s-au trezit, o treime din ceilalți, dintre piloți au constatat că și celălalt pilot dormea. Da, trebuie să reducem serviciul de noapte pentru toată lumea și pentru personajul de cabină. Trebuie să mergem mai departe și în ceea ce privește orile de zbor, maxim 12 ore. Trebuie să limităm uh, combinația între timp de serviciu și timp de așteptare la uh, aeroport și aceasta pentru ca să câștige mai mulți bani acționarii companiilor. Parlamentul European uh, care bate întotdeauna cu pumnul când a votat mai mult de două ore, vrea să impună altora să lucreze 11 ore. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Koch, are cuvântul acum. Domnule președinte, înainte de toate, doresc să uh, mulțumesc piloților noștri, personalului uh, de bord pentru activitatea pe care o desfășoară cu competență. Și uh, eu cred că ar trebui să lucrăm pentru siguranța zborului. Dar iată că acum Parlamentul European a primit o propunere din partea Comisiei Europene pentru ca în colaborare cu EASA și cu cele 50 de studii care au fost efectuate în perioada de 4 ani să încercăm să reglementăm mai bine situația profesională a personalului navigant. Dar mie mi se pare că propunerea Comisiei care a rezultat, de fapt, înrăutățește situația personalului de zbor eu cred că tot ceea ce mass media critică în clipa de față în ce privește standardele uh, de, ale siguranței de zbor uh, se înrăutățesc în loc să se îmbunătățească. Eu cred că este nevoie de standarde minimale pe plan uh, european în ce privește inclusiv timpul de zbor și de serviciu pentru personal. Pentru că acum există pentru uh, piloții din câteva țări niște contracte uh, tarifare care au fost îmbunătățite, dar în baza reglementării acestea nu vor mai putea fi respectate. Eu cred că timpul maxim de zbor ar trebui să se uh, reducă în clipa de față de la uh, 11 ore plus 3 jumătăți de oră posibile la 11 ore. Eu cred că se introduce principiul cu cât durează mai mult zborul, cu atât ar trebui și perioada de odihnă să fie mai mare. Dar eu cred că 1300 de ore pe an uh, calendaristic uh, era deja o, un număr de ore suficient de mare. Nu sunt progrese care să mă convingă. Președintele, domnule Koch, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Kramer? In den Vereinigten în Statele Unite. Na. În Statele Unite se zboară 9 ore în timpul nopții, iar în Statele Unite nu sunt neapărat cei mai, uh, mod, cei mai elevi model în ceea ce privește pasagerii, ci din contră. Și dumneavoastră vreți să acceptați 4 ore în plus față de ceea ce se acceptă în Statele Unite și vreți să ne mai și vindeți aceasta ca un succes? Nu se poate să fie adevărat așa ceva. Herr Kramer. Domnule Kramer. Vă rog să mă ascultați. Perioada de zbor de 11 ore, poate confundați uh, ziua cu noaptea. Mai există și alte criterii care reglementează timpul de odihnă înainte de zbor și cred că deja avem o soluție mai bună decât cea americană. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Leichtfried acum două minute. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm într-o situație dificilă și spun acest lucru foarte deschis. Situația este absurdă pentru că se pare că nu am fost în stare să găsim un rezultat mulțumitor pentru uh, multe părți. Înainte de a ajunge la o hotărâre, am vorbit cu mulți uh, reprezentanți, cu reprezentanții uh, piloților, cu reprezentanții sindicatelor uh, și a existat o oarecare nemulțumire vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei și din dezbaterea de astăzi reiese de ce a existat această nemulțumire. De fapt, Eh, noi eh, ne doream să vorbim cu Comisia pentru a îmbunătăți anumite aspecte, pentru a împiedica iarăși anumite reglementări. Dar ce s-a întâmplat? Comisia a refuzat să opereze modificări. Și eu cred că acesta a fost motivul pentru care în Comisia TRAN propunerea Comisiei eh, a fost respinsă. Iar acum, în sfârșit, vin propunerile dar vin într-un termen de o săptămână. Mâine urmează să vină un e-mail din partea comisiei în care să ni se facă anumite propuneri. Nu se poate lucra astfel. Nu se poate ca în două, trei ore, din momentul în care primim e mailul până în momentul votului, să luăm o decizie, pentru că ar fi neserios. Oricum, indiferent cu cine discut, siguranța zborului este o chestiune esențială. Eu cred că nu ar trebui să votăm mâine, să verificăm încă o dată propunerile comisiei, să amânăm votul. Iar dacă lucrurile nu vor fi modificate semnificativ, nu cred că vom avea motive să votăm pentru această propunere. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Duran, următoarea vorbitoare. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Ok. Mike. Ok. Cu microfon, vă rog. Uh, uh, nu știu dacă în ceea ce privește formarea de opinie politică am ratat ceva în ceea ce privește regulamentul de procedură, dar faptul că uh, să se poată aplauda sau să se poată huidui de la tribună. Nu știu dacă se poate așa ceva. Este voie? Vreau să ne, puteți să ne explicați, vă rog, de ce se întâmplă așa astăzi? Ok, let's continue. Uh, merci, merci. Uh, Vom continua Domnul Giron are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Procedura în cadrul căreia trebuie să ne pronunțăm în privința propunerii care ne-a fost uh, înaintată nu mai dă adunării acesteia nicio posibilitate nici de a o corecta, nici de a o consolida și uh, nu putem veni nici cu propuneri de ultima clipă. În aceste condiții, întrebarea este dacă această propunere ar reprezenta sau nu o îmbunătățire față de regulile europene și naționale în vigoare la ora actuală, care sunt foarte incomplete și imperfecte. Pur și simplu, E vorba de o falsă dezbatere, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că genul de chestiuni pe care, întrebări pe care trebuie să ne le punem sunt următoarele. Suntem convinși că după 11 ore de zbor de noapte sau 12 ore și jumătate, un pilot poate fi vigilent și în alertă suficient pentru a uh, gestiona manevrele delicate, manevrele sensibile. Um, putem uh, să permitem să se ajungă la perioada de 20-22 uh, de ore de trezie pentru piloți de veche. Uh, piloții credeți că pot fi în stare bună după 16 ore de zbor? Studiile ne spun că nu. Domnule președinte, dragi colegi, e vorba de securitatea echipajelor și călătorilor, dar și despre victimele de la sol a eventualelor catastrofe aeriene. Nu avem dreptul să greșim. Uh, situațiile, uh, nu putem, cre- nu putem să ne bazăm pe faptul că uh, nu vor apărea situații neprevăzute, condiții de vreme, care să impună implicarea mai mare a pilotului la zbor și intervenția lui vigilentă. Trebuie să respingem propunerea comisiei și, uh, domnule um, comisar, vă cerem să um, vă puneți uh, iarăși pe treabă și să respectați uh, ce spune mediul științific. Acesta este mandatul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Vă voi ruga cât se poate de amabil pe Uh, cei din tribune să nu aplaude și să nu îi deranjeze pe uh, deputații europeni în timpul acestei dezbateri, pentru că încălcați regulile noastre. O voi întreba acum pe doamna Durand dacă acceptă un cartonaș albastru din partea doamnei Meissner. Da, el acceptă. Aveți cuvântul, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegă Durand, am spus în intervenția mea că nu este o propunere perfectă, că ne-am putea imagina uh, una mai reușită. Dar dacă ne gândim că mâine am uh, fi uh, favorabil rezoluției și în felul acesta am respinge propunerea Comisiei, credeți că în timpul pe care l-am avea la dispoziție lucrurile vor putea să fie perfectate conform dorinței dumneavoastră? Uh, dacă mâine se va respinge această propunere, uh, ați fi mulțumită că uh, să existe condiții de zbor mai proaste decât cele pe care le-am propus noi? Domnule Meisner, cred că în privința securității nu avem dreptul să greșim și cred că astăzi uh, Comisia ne face acest lucru, vine cu propunere de ultimul minute. Uh, după ce am votat și am respins regulamentul, vine, uh, cred că, cred că trebuie Comisia să vină cu noi propuneri care să ne mulțumească. Nu să-i mulțumească pe ecologiști, ci să mm, întrunească criteriile de securitate pentru toți cerem Comisiei să uh, revină cu propuneri serioase care să țină cont de studiile științifice și care să permită progrese armonizate pentru toți uh, și nu ca toată lumea să fie cu ochii pe situația națională și să uităm uh, chestiunile transnaționale și europene. Mulțumesc foarte mult. Vom continua dezbaterea. Domnul Ferreira are cuvântul. Mulțumesc, președinte, procurando fugir ao debate e ao escrutínio público. Comisia încearcă să se sustragă controlului nostru, dar ă, încearcă de fapt în felul acesta să opereze modificarea timpului de zbor uh, pentru personalul navigant. Folosește un tip de retorică care maschează de fapt uh, interesele adevărate. Eu cred că drepturile pasagerilor ar fi puse în pericol. Eu cred că uh, și asociațiile angajatorilor în acest domeniu trebuie să intervină, pentru că, de fapt, sunt uh, încălcate drepturile lucrătorilor. Comisia însă uh, și-a plecat urechea la intervențiile industriei uh, este vorba însă de o industrie cu o poziție de monopol pe piață, există demersuri de uh, privatizare a unor întreprinderi de stat, cum uh, este întreprinderea TAP din uh, Portugalia. De aceea eu cred că trebuie să respingem această propunere. Președintele, acceptați un cartonaș albastru? Domnule Enin, aveți cuvântul. Domnule Ferreira, puteți să-mi spuneți ce credeți despre acest Parlament care uh, ar trebui să ia o uh, decizie. Trebuie să ne uh, gândim însă ce se întâmplă cu salariații care au asistat la această dezbatere și care au aplaudat. Domnule Ferreira, după cum uh, a spus uh, și colegul Enen. Noi știm, de fapt, care sunt interesele pe care le reprezintă Comisia, dar, din păcate, și o mare parte din membrii Parlamentului. Astăzi însă, din fericire, iau parte și lucrători la această dezbatere și am spus uh, la începutul intervenției mele, noi ne vom strădui ca Parlamentul să frâneze intențiile Comisiei, iar dacă nu va fi posibil, în orice caz ne vom opune în continuare acestor tentative cu sprijinul lucrătorilor din diverse țări. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Taran pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Voi folosi o limbă criptată pe care nu o să înțeleagă decât uh, comisarul Calas și cu mine. Avem piloți, avem uh, transportatori aerieni și avem uh, răspunsuri diferite depinzând de punctele noastre de vedere. Comisia trebuie să evalueze dacă companiile își te uh, își de, fac activitatea așa cum trebuie și la fel și lucrătorii. Pentru șoferi am stabilit o, un timp de lucru mult mai restrâns. De ce consideră Comisia că este mai uh, confortabil în avioane decât în tiruri? Poate că nu este bine să reglementăm uh, piloții într-un fel care nu le convine, de aceea eu mă bucur de votul de mâine. Văd că PPE-ul nu poate să fie unit. Dar uh, aș vrea să toată lumea să ajungă acasă în siguranță care, și să fie conduși de un pilot uh, care să fie neobosit. Mi-ar place foarte mult și să stau lângă domnul comisar, uh, care să fie la fel de bine dispus ca și personalul, dar cum să facem acest lucru dacă facem lucruri contradictorii? Următorul vorbitor, domnul Pașca. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acum o lună, ziarul The Sun a vorbit despre un incident la bordul uh, unei aeronave uh, Airbus 330 care uh, în timpul unei curse îndelungate a zburat pe pilot automat fiindcă ambii piloți aflați la bord au dormit în momentul în care au trebuit să se justifice, piloții au spus că au fost supra-solicitați datorită unor uh, ore îndelungate de zbor. Eu cred că trebuie să luăm în serios asemenea incidente și trebuie să operăm mai degrabă o reducere a timpului de zbor pentru că 10 uh, ore, respectiv 18 ore, o combinație între timpul de zbor și timpul de serviciu um, de pe acum sunt uh, niște perioade prea lungi. Eu cred că trebuie să ținem seama de rezultatele uh, cercetărilor în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Foster. Vreau să-l corectez uh, pe ultimul vorbitor, pentru că informațiile pe care tocmai le-a dezvăluit acestui Parlament sunt incorrecte. Când a fost analizat de EASA, nu acestea au fost, s-au dovedit a fi faptele reale, faptele reale și cred că poate fi de acord cu mine. Trebuie să fim foarte atenți că atunci când uh, dorim să avem uh, una dintre cele mai sigure industrie aviatice din lume. Trebuie să fim foarte atenți cu informațiile pe care le furnizăm. Pentru că dacă furnizăm informații greșite, transmitem mesajul greșit. Putem să nu fim de acord, dar uh, comentariile pe care le fac anumiți colegi sunt foarte mm, uh, inadecvate și neversioniste și dacă trebuie să recurgă la asemenea chestiuni, cred că n-ar trebui să participe deloc la această dezbatere. Îi voi da cuvântul domnului comisar Calas. have forgotten. Mr. Paška. Ja sa priznám, že nerozumiem eh, vášmu vystúpeniu, pretože to, čo som citoval, tak som citoval. Da, aș vrea să spun că nu înțeleg ce a spus Adinauri, eh, spune domnul Pașca. Ceea ce am spus eu a fost un citat din eh, informațiile publice, din mass media. Și plec de la premiza că aceste informații s-au confirmat uh, după aceea. Da, mulțumesc. Trecem acum tot la procedura CHDI mai departe, doamna Schröder. Domnule comisar, aș dori să mă refer la o scrisoare pe care am primit-o de la dumneavoastră. Spuneți că decizia Comisiei de Fond uh, TRAN este bazată pe o neînțelegere și este bazată pe informații greșite din mass media. Vreau să vă întreb de unde vă luați noastră dreptul să puneți la îndoială decizia unei comisii uh, de specialitate din Parlamentul European și să încercând, încercând să schimbați regulamentul de procedură, practic. Dacă se citește mai departe scrisoarea dumneavoastră, parcă am primit o scrisoare din partea lobby-ului din domeniul companiilor aeriene. Și de aceea vreau să vă întreb ce primiți noastră pentru această activitate de lobbyist. Trebuie să vă spun foarte clar că dacă în aceste condiții se ia o decizie, se va schimba o decizie din acest uh, Parlament, mă întreb dacă este o decizie corectă și dacă are legătură de, cu adevărat cu, de, uh, cu siguranța cetățenilor și cu personalul de bord și dacă chiar cu adevărat aceasta este ceea ce vă doriți dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune președintele, ultimul vorbitor la CHDI, domnul Simpson. Chairman, I just come in on the uh, catch the eye. Domnule președinte, intervin la CHDI preocupă pe mine este retorica uh, unor membri care uh, demonstrează că nu au încredere nu doar în EASA, dar nici în autoritățile naționale de reglementare în domeniul aeronauticii. Uh, s-a vorbit despre uh, pasageri care s-au aflat în situații dificile și indiferente naționalitate. Dar noi trebuie să spunem că toate autoritățile de reglementare uh, au susținut această propunere din Germania, din Belgia, din Spania, toți au susținut această reglementare. Deci, preocupările care au fost prezentate aici se bazează pe, și pe informații eronate. Aș vrea să spun colegului din Slovacia, să nu crezi nimic din ceea ce citești în presa britanică și după aceea um, Aici s-a spus că uh, ceea ce a scris acolo a fost incorrect pentru că a intervenit autoritatea aeronautică și a făcut precizări. După aceea, în ce privește lobby-ul, eu am fost uh, supus lobby-ului companiilor uh, aeriene din toată Europa timp de mulți ani dar și din partea sindicatelor, și din partea piloților și al companiilor aeriene. Deci, uh, interpretați asta cum vreți, dar uh, lobby-ul a fost intens, a fost puternic, este dreptul lor, dar uh, problema este că s-a făcut lobby de ambele părți ale baricadei. Bun, a fost ultima intervenție, am anunțat asta. Uh, domnule Kramer, ați intervenit de trei ori, acest lucru nu este posibil. Acum dăm cuvântul domnului comisar. Gentlemen. Uh, domnilor și domnilor, cu toții vom aștepta decizia dumneavoastră mâine. Eu nu am apreciat niciodată insultele personale în dezbaterile politice. având în, gătură, având în vedere ce s-a spus uh, legat de lobby-uri. Um, și pe mine m-au abordat sindicatele, nu uh, companiile aeriene, în legătură cu acest subiect. Dacă vă amintiți, uh, în ultima vreme am creat inițiativa transparenței uh, și s-au uh, înregistrat uh, reprezentanții interesanți. Nu știu dacă cei care sunt aici uh, prezenți sunt pe listă. Avem 5700 de participanți, de firme de lobby înscrise pe listă. Eu am mai multe comentarii legate de lobby, dacă vreți vi le pot transmite. Însă, în legătură cu uh, subiectul de față, eu cred că acest uh, tip de tabel n-ar trebui să joace niciun rol în luarea de decizii la nivel politic. Nu știu ce înseamnă 10, 45, 10 și 15, 10, 30. Uh, e vorba de o reglementare a pauzelor între uh, perioadele de zbor. Cred că aceste chestiuni, de fapt, rămân uh, la latitudinea experților și dacă dumneavoastră respingeți propunerea comisiei, eu nu pot decât să o trimit înapoi la EASA, care are o uh, reputație uh, foarte bună în ceea ce privește siguranța. În legătură cu piloții care adorm acest subiect atât de mult ades în discuție, m-am bucurat că domnul Foster a adus acest exemplu concret. Eu și noi am verificat și uh, s-a dovedit a fi incorrect. Ideea este că piloții au dreptul să doarmă. Întotdeauna este uh, activat pilotul automat deci există perioade când uh, piloții trebuie să fie treji și perioade când pot dormi. Aceste lucruri sunt reglementate, să nu uh, mistificăm, să nu creăm uh, impresia greșită că un pilot sau <clears throat> dacă un pilot sau altul sau ambii dorm pilotul, avionul este scăpat de sub control. E adevărat că trebuie să avem uh, amendamente tehnice pentru a evita orice fel de riscuri tehnice. Și după fiecare accident, repet că, conform datelor din 2012, Europa reprezintă spațiul aerian cel mai sigur din lume. Deci nu avem o problemă cu securitatea în aviație. Ea nu s-a înrăutățit în ultima vreme. Cred că această propunere reprezintă o îmbunătățire față de situația actuală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 vluchttijd uur În ceea ce privește zborurile de noapte, vom avea situația în care vom avea 11 ore 45 în loc de 11 ore. În această propunere se prevede că 1300 de ore pot să scadă la cel mult 1200 de ore și de asemenea se vor și schimba timpii de odihnă, dar aceasta în favoarea uh, lucrătorilor. Deci nu puteți spune că e vorba de o propunere periculoasă totuși. În final, aș vrea să mai uh, elimin o neînțelegere și anume se compară întotdeauna totul cu uh, prevederile de la nivel național, însă există practicile de la nivel național care sunt de multe ori mai bune decât uh, regulile și acordurile și de asemenea și contractele colective care sunt mai bune. Nu trebuie să uităm în final că foarte multe persoane uh, nici nu se bucură de această protecție socială în momentul de față, despre care unii spun că se pierde, dar mă gândesc aici la câțiva piloți, la personalul de cabină, la companiile low cost, de exemplu, care sunt mult mai protejați de această propunere decât înainte. Deci, uh, părerea mea personală ca și uh, autor în uh, acest domeniu, de, autorul documentului, cred că cel mai bine este să votăm și cred că trebuie să respectăm ceea ce decide plenul. Mulțumesc. Point of order. Point of order. Un punct de procedură, domnule Kramer, vă rog. Vreau să știu, spune domnul Kramer, de ce domnul El Kadraoui vorbește în numele Comisiei TRAN și își spune părerea personală și nu redă părerea Comisiei celor 21 față de 13 care au urmat această rezoluție. Mulțumesc. I would like to uh, inform you that it was, uh, it was agreement Vreau să vă amintesc că, uh, că s-a ajuns la un acord în uh, Comisia TRAN la care a participat și domnul Brian Simpson. Am o propunere de